good morning, everybody. Welcome to this. Bună dimineața tuturor, bine ați venit la reuniunea Comisiei INTA a Parlamentului European. Haideți să începem, vă rog, avem o întârziere de 20 de minute. Iar uh, coordonatorii și uh, cei care trebuie să indice felul cum se votează, trebuie să fi fost aici mai devreme, dar n-au venit. Dar avem acum mai multe puncte pe agenda de care trebuie să vorbim. Avem la uh, ordinea de zi un amendament. Punctul 12 va fi tratat mai devreme și anume imediat după punctul 9. E vorba de propunerea de rezoluție cu privire la um, acordul cu Statele Unite. Apoi, uh, la punctul 8, raportul cu privire la aviație, raportor Sturdy, raportorul mi-a spus că s-a găsit uh, un compromis, deci nu e nevoie de o dezbatere înainte de vot. Dacă nu există nicio obiecție la aceste două amendări ale ordinii de zi, atunci considerăm uh, că este adoptată agenda astfel. Trecem acum uh, la punctul 2, procesele verbale de la reuniunile din februarie. Ar trebui să putem să le adoptăm, adoptăm dacă nu sunt comentarii până la sfârșitul reuniunii, le consideră adoptate. 3. Comunicările președintelui. În uh, conformitate cu regulamentul de procedură, această reuniune va fi transmisă live pe internet în afară de partea în camera, cu ușile închise, adică reuniunea coordonatorilor care nu va fi transmisă pe internet. Lista vă este disponibilă în dosarul dumneavoastră. Punctul 4, calendarul reuniunilor Comisiei pentru anul acesta. După cum știți, Parlamentul European a mandat calendarul său uh, pentru anul acesta printr-o hotărâre din ianuarie în cadrul conferinței președinților, în urma deciziei hotărârei Curții de Justiție cu privire la uh, săptămâna care lipsea de Strasbourg în uh, calendarul uh, acestui an. De aceea trebuie să ne reeșalonăm eșalonăm reuniunile pentru cel de-al doilea semestru din acest an. Calendarul se regăsește în dosarul dumneavoastră, a fost discutat cu coordonatorii și găsiți acolo propunerea făcută. Acum chestiunile de fond. Avem o dezbatere în comun pentru punctele 5 și 6, care, se, care discută despre același subiect. E vorba de proceduri de aprobare și amândouă sunt uh, hotărâri ale Consiliului, decizii ale Consiliului cu privire la acordurile despre Comisia Economică pentru Europa a ONU, ce ONU, și standardele pentru uh, normele tehnice mondiale aplicate vehiculelor cu roți. Așadar, uh, e vorba de norme și standardizare. Există un acord în 90, 97. În 97 s-a adoptat uh, acordul uh, revizuit din 1958 și în 2000, de asemenea, s-a amendat acest acord și s-a ajuns la așa numitul acord paralel. Obiectivul acestor două propuneri este să se modifice așadar uh, acordul în conformitate cu tratatul de la Lisabona, care oferă Parlamentului European noi roluri în uh, ceea ce privește acordurile internaționale. Eu sunt raportor și, după cum vedeți, în recomandările, în proiectul meu de recomandare, salut uh, aceste noi la amendamente la acord cu privire la normele tehnice mondiale, care trebuie să fie stabilite așa cum se prevede în tratatul în articolul 218 din TFUE. Celelalte comisii care sunt interesate de subiect au um, dat un aviz, ITRE, IMCO și TRAN. Înainte să dau cuvântul pentru a dezbate acest subiect uh, pe baza propunerii mele, aș vrea să fac o remarcă în legătură cu uh, procedura de comitologie. Aceste dosare au fost adoptate înainte de tratatul de la Lisabona și înainte de noul regulament de comitologie și de aceea se referă la procedura veche, deci cea de comitologie. Cred că trebuie să țină cont Comisia de amendamentele um, aduse acestor două dosare pentru actualizarea lor. Aceste două proiecte de recomandare sunt, uh, deci, în dosarul dumneavoastră. Noi n-am fost încă întrebați uh, oficial de către Consiliu să facem această amendare. Am anticipat oarecum situația. Cred că am primit în această dimineață informația că probabil decizia va veni de-abia în aprilie. Dar avem, bineînțeles, uh, informații despre problema de fond și putem să continuăm să dezbatem pe acest subiect uh, și anticipat. Deschid acum uh, discuția. domnul Caspari este raportor de la PPE și de la ALDE, domnul Cazac. Are cineva ceva de zis? Nu. Domnul Caspari nu are nimic de zis. Este a treia oară că discutăm acest dosar. Bineînțeles că considerați că nu mai este nimic de adăugat, însă văd că dorește să ia cuvântul grupul ALDE. Da? Aveți cuvântul. Nu? Doamna de la ALDE? No, I didn't actually... Nu, eu nu vreau să adaug nimic, decât uh, vreau să îndemn la precauție, pentru că e foarte bine că avem un acord uh, global, dar cred că trebuie să fim foarte flexibili, pentru că, după cum am văzut și săptămâna aceasta, procedurile de testare pentru mașini uh, sunt în curs și trebuie să fie foarte flexibile acordurile pentru ca să ne putem uh, adapta la diferitele situații. Câteodată acordurile sunt prea complexe și e foarte dificil să le modificăm. Aceasta este ceea ce vroiam eu să spun, mai ales că e vorba de un acord global. Mulțum- global. Mulțumesc, președintele. Eu zic că suntem destul de flexibili și, sigur, putem să schimbăm aceste acorduri pe parcurs. Aveți toate informațiile în dosar și de aceea, dacă nu mai dorește nimeni să redeschidă dezbaterea... A, comisia. Comisia dorește să ia cuvântul. Din partea comisiei, doamna Rumau, din partea Um, DG Enterprise. Aici sunteți? Aveți cuvântul, vă rog. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia este foarte bucuroasă că um, și Consiliul a acceptat aceste două propuneri, le-a salutat pentru că sunt extrem de importante, având în vedere dimensiunea regulamentelor adoptate în cadrul uh, CE1, fiind dat că acum legislația europeană trebuie să fie uh, la zi și deci trebuie să adaptăm uh, acest raport care a fost negociat foarte profund de, și a fost negociat în mare, cu mare atenție. Cred că sistemul este foarte flexibil. Momentan putem spune că el permite chiar să se ia, țină cont de anumite progrese tehnice. În continuare avem amendamente de adus la regulamentul acesta și în ceea ce privește um, remarcile cu privire la revizuirea legislației, bineînțeles că, precum și alte documente juridice, trebuie să adaptăm acest document la tratatul de la Lisabona și acesta este și scopul exercițiului nostru, pentru ca propunerea inițială a Comisiei să fie corectată, așadar, iar în ultima variantă acum să fie, um, să fie adaptată, așadar, și la um, ceea ce spuneam înainte, la modificările făcute legislației. Mulțumesc. Președintele, dacă Fiind dat că nu am fost încă nu s-a apelat încă la Parlament în mod formal, nu avem încă niciun calendar pentru votul în comisie, așteptăm să ne contacteze formal Consiliul. Bineînțeles că există și spațiu pentru amendamente în procedura de aprobare. Este o procedură destul de rapidă, dar uh, este, va mai fi timp de pentru amendamente. Punctul 7 de pe ordinea de zi comerțul cu precursori de droguri între comunitate și țările terțe. Am dezbătut uh, deja de două ori acest subiect. Avem uh, proiect de raport uh, din partea domnului Frank Proust de la PPE. Avem nouă amendamente și haideți să examinăm aceste amendamente. Îi dau cuvântul raportorului. Frank Prost, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect de raport. Foarte pe scurt vreau să iau cuvântul pentru că am dezbătut deja, după cum ați spus, acest raport de mai multe ori și amendamentele depuse de asemenea au fost discutate. După cum ați spus, sunt 9 amendamente. Sper să se poată găsi compromisuri cu majoritatea dintre cei care le-au înaintat. E vorba de integrarea medicamentelor în cadrul substanțelor clasificate, cooperarea cu autoritățile statelor membre și stabilirea unei baze de date mai ales în, și a ultimul punct, comitologia. O să fac propuneri de compromis foarte rapid către diferiții raportori din umbră Aș dori însă să profităm de această dezbatere pentru a ne examina și posibilitatea de a avea un mandat uh, din partea Comisiei INTA de a merge la trilog după pentru a putea obține un raport în prima lectură. Cred că situația este foarte îngrijorătoare în ceea ce privește traficul cu medicamente care conțin efedrină și pseudoefedrină, deci este foarte urgent să uh, reacționăm cât se poate de repede. Acesta este și cuvântul cheie din acest raport, să găsim un răspuns cât se poate de rapid la această problemă. Discuțiile la Consiliu au avansat foarte bine. Președinția irlandeză pare să dea dovadă de dorință de, acțiuni, de acțiune în acest subiect, ceea ce e foarte important. Vă mulțumesc deci pentru atenție. Bineînțeles că rămân la dispoziția dumneavoastră pentru ca să ascult propunerile dumneavoastră și ascult cu interes și comentariile dumneavoastră dacă aveți comentarii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Nu văd niciun raportor din umbră. Vreun alt membru al comisiei care dorește să ia cuvântul la acest subiect? Nu este cazul, deci haideți să ascultăm uh, comisia. Cine din partea comisiei uh, va lua cuvântul pe acest subiect? Dumneavoastră, vă rog. Puteți să ne spuneți cine sunteți? Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Vreau să mulțumesc tuturor um, deputaților care au propus amendamente de îmbunătățire a textului Comisiei. Am vrea de asemenea să susținem dorința raportorului de a se implica în uh, trilog odată ce raportul a fost adoptat în această comisie. Trebuie spus că noi uh, am reprezentat săptămâna trecută la Viena Uniunea Europeană la reuniunea ONU pe tema stupefiantelor și este extrem de important pentru munca pe care o facem acum să ne îmbunătățim și legislația. Deci am salutat începutul trilogului, bineînțeles, imediat ce s-a adoptat raportul în comisie. În ceea ce privește ultimele amendamente pe care le-am văzut, în ceea ce privește problema protecției datelor, aș vrea să vă invit să colaborați cu Comisia LIBE care lucrează la o propunere a Comisiei de amendare a regulamentului pe controlul precursorilor de droguri pe piața internă. Deci, de fapt, e vorba de aceeași temă care se discută în ceea ce privește protecția datelor, pentru ca să ne asigurăm că avem uh, și aici prevederi similare. În ceea ce privește propunerile de definire a substanțelor uh, clasificate, Uh, și definiția produselor medicinale care uh, sunt periculoase, considerăm că trebuie într-adevăr acoperite în definiție, dar poate că am putea să clarificăm și ce fel de medicamente sunt excluse din această definiție și uh, care sunt cele care fac parte din definiție, dar e doar o chestiune de formulare aici. În ceea ce privește amendamentul 28 s-a propus extinderea obligației de autorizație de export pentru toate substanțele din anumite tipuri de categorii, uh, substanțe care sunt uh, mai puțin periculoase însă, de exemplu, uh, cele din categoria 2 sau 3 sunt mai puțin periculoase decât cele din categoria 1, deci ne miră faptul că se dorește și pentru celelalte o clasificare. În final, în ceea ce privește amendamentul 29 despre comitologie și delegarea puterilor, am notat că raportul, proiectul de raport al raportorului se refera la un amendament care nu este neapărat uh, acceptabil din partea comisiei. Iar um, la amendamentul 30 avem o propunere prin care comisia trebuie să reevalueze acest regulament până în 1 iulie 2015. Ni se pare foarte scurt acest timp pentru că din până când adoptăm noi regulamentul, până când intră în aplicare, rămâne foarte puțin timp pentru a face cu adevărat o evaluare. Mulțumesc! Mulțumesc, Carolin. Raportorul dorește să reacționeze la aceste obiecții ale Comisiei? Nu, nu, nu în acest moment atunci uh, vom aștepta compromisurile. Dacă avem compromisuri, ele sunt uh, binevenite. Următoarea reuniune a comisiei noastre va fi pe 24 și 25 aprilie. de pe ordinea de zi a fost anulat, după cum v-am anunțat. Pentru că nu avem de ce să mai uh, analizăm amendamentele, pentru că toate compromisurile au fost acceptate cu raportorul Robert Sturdy, care tocmai a venit. Punctul 9. Relațiile dintre UE și Norvegia relațiile comerciale Acestea um, se bazează pe examinarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral din partea Comisiei. Problema în această chestiune este următoarea. În luna ianuarie anul acesta, produsele europene, cum ar fi anumite brânzeturi, carne de miel și de vită, care sunt exportate în Norvegia au fost supuse unor taxe vamale care au crescut în mod semnificativ, respectiv s-a ajuns la o valoare de 277%, 429% și 344% pe piața norvegiană. Această introducere de taxe vamale a fost precedată de o nouă taxă la import de 72% pentru specia hidrangea și anume hortensii. În luna noiembrie, aici la Comisia noastră, s-au discutat um, aceste măsuri prealabile referitoare la uh, hortensii cu ambasadorul norvegian și uh, am ajuns la concluzia că trebuie să prezentăm o altă întrebare orală pentru comisie, care va fi urmată de o rezoluție la plenară. Comisiile competente au fost rugate să-și aducă contribuția și eu mi-am exprimat susținerea față de această rezoluție care a dus la prezentarea unui amendament pentru IMCO susținută de grupurile politice. Astăzi analizăm această întrebare orală și proiectul de rezoluție. Pentru proiectul de rezoluție am să stabilesc termenul de depunere a amendamentelor și votul va avea loc în aprilie la următoarea întâlnire. Pentru proiectul de întrebare orală nu este nevoie de un termen de prezentare a amendamentelor, pentru că această întrebare a fost acordată între majoritatea grupurilor politice și dacă mai e nevoie de schimbări, acestea o vor face. Am să dau acum cuvântul uh, domnului Christopher Fielner din partea PPE-ului, care a fost uh, unul dintre membrii activi la acest dosar și aș vrea să-i mulțumesc uh, pentru faptul că este prezent aici. Christopher, te rog. I will try to be pretty short. That's... Mulțumesc. Foarte succint pentru că am discutat deja această chestiune. Aș vrea să spun că e oarecum păcat că pentru prima oară când se vorbește cu adevărat la Comisia noastră spre Norvegia este tocmai în acest context, pentru că este un partener comercial important al UE și de asemenea un prieten foarte bun prin um, acordul um, pe care îl avem și cooperarea foarte bună în multe domenii. Este un lucru pe care ar trebui să-l dezbatem mai mult, să vedem cum putem întări cooperarea cu Norvegia. Și iată, spuneam, e păcat că tocmai uh, la această primă dezbatere pe tema Norvegiei să vorbim despre astfel de probleme. Comisia s-a exprimat cu claritate atunci când am avut uh, ultima întâlnire aici în cadrul comisiei noastre spunând că Norvegia încălca atât spiritul cât și litera acordului, pentru că uh, ambele părți își luaseră angajamente în 92 pentru a liberaliza comerțul și agricultura. Deși aceasta nu este o parte formală a protocolului, am spus acest lucru cu claritate și ne-am asumat rolul de liberalizare a acestor domenii și mi-e greu să cred că astfel de măsuri ar putea reprezenta un proces de liberalizare. În al doilea rând și la fel de important, uh, la fel de important ca aspectele juridice, este faptul că așa ceva nu se face unui prieten. Și uh, în plus și fără să se realizeze o consultare prealabilă. Motivul prezentării acestei întrebări orale este să vedem cum putem rezolva această, acest litigiu comercial înainte de a merge mai departe, pentru că nu este nici în interesul Uniunii Europene, nici a Norvegiei de a ajunge la o escaladare a situației, a conflictului, ci mai degrabă să convingem norvegienii să renunțe la aceste măsuri și să preia angajamentele din cadrul um, acordului pentru a avea un proces susținut de liberalizare a agriculturii, comerțului și de asemenea pescuitului pentru îmbunătățirea relațiilor comerciale. Este un lucru pe care l-am făcut cu succes cu Islanda. Un alt membru al acestui acord se și nu știu de ce n-ar putea fi posibil și cu Norvegia. De asemenea, un alt element important, s-a discutat foarte mult despre această problemă în Norvegia și ministrul norvegian de agricultură spunea că aceasta nu va afecta comerțul cu produse agricole. Dar aș vrea să pun sub semnul întrebării această afirmație și chiar dacă ar fi adevărat, e cu atât mai ciudat pentru că de ce să se introducă aceste taxe vamale dacă nu afectează comerțul? De ce să faci asta unui prieten dacă nu sper să obții nimic de pe urma acestor măsuri în ceea ce privește volumul comercial? Iată de ce este importantă această întrebare orală. Aștept răspunsul comisiei și ar fi bine să prezentăm și o rezoluție mai târziu pentru a transmite clar mesajul nostru și uh, felul în care noi credem că am putea mm, dezamorsa acest conflict. Mulțumesc! Christopher, to a certain extent. Domnul Sterling, într-adevăr, iată, sunt de acord și eu cu domnul Fielner. În țara noastră avem un grup de extremă dreapta care, uh, și avem un membru care se află în acest grup și care utilizează Norvegia ca un exemplu de cum să nu fii membru al Uniunii Europene. Și se discută și despre faptul că Norvegia are toate beneficiile fără să aibă și problemele pe care le avem noi în Uniunea Europeană. Și iată, mă îngrijorează foarte tare acest lucru. E adevărat că sunt prieteni ai Europei și aceasta, acest lucru la firmă ei, dar trebuie să ne dăm seama că această întrebare pe care am adresat-o Comisiei este importantă, dar nu știu dacă uh, Comisia s-a gândit să aibă o reacție. Aș vrea să știu din partea Comisiei care este părerea lor astăzi pentru că este în interesul nostru, a celor care credem cu adevărat în Europa, indiferent că e vorba de eurosceptici sau uh, invers, totuși cu toții credem în Europa și acesta este un exemplu pentru a arăta de ce n-ar trebui să fim în Europa. Poate Comisia reușește să ne prezinte un pic situația, să ne spună care este părerea sa. Nu știu dacă, dacă nu există alte cereri de luare de cuvânt, atunci dau cuvântul domnului Clark din partea DG Agricultura. Vă rog. Well, thank you, Chair. I'm temp- Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, putea spune că am putea să felicităm Norvegia pentru că au reușit imposibilul să ne facă ca Comisia, Parlamentul și Consiliul să aibă o poziție comună pentru a se opune acestor măsuri. Vreau să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru această rezoluție. Suntem de acord cu punctul de vedere pe care îl exprimați în rezoluție și, de asemenea, vă împărtășim îngrijorările. Ca și dumneavoastră, noi considerăm aceste măsuri ca fiind protecționiste, atât uh, intenția lor cât și consecințele și nu sunt măsuri care ar fi de așteptat din partea unor vecini și a unor prieteni. Noi considerăm că aceste măsuri uh, comerciale sunt contrare prevederilor SEE și articolului 19 din Acordul pentru Agricultură. Așa cum spunea domnul Fielner, se vorbește despre o liberalizare progresivă în acest acord și nu opusul său. Și chiar dacă consecințele economice sunt reduse pentru comerțul global UE-Norvegia, totuși Măsurile se centrează în special pe câțiva exportatori din câteva state membre și acolo consecințele se resimt. Și pentru a adăuga la acesta încă și mai mult, Norvegia nu ne-a consultat deloc și aceasta încalcă în mod clar obligațiile din SE. E greu de înțeles acest lucru. Am avut deja consultări la nivel tehnic și politic. Președintele Barroso, el însuși a vorbit despre aceste restricții cu primul ministru luna trecută, însă până acum Norvegia n-a dat dovadă de nici măcar o intenție de a revizui aceste măsuri. Și dacă ar da dovadă de voință politică, ar putea face acest lucru. De exemplu, în ceea ce privește uh, clasificările taxelor vamare pentru hortensii, ar putea fi revizuite. Aceasta este o soluție tehnică care este ușor de imaginat și pentru a răspunde întrebării domnului Sturdy. Noi ne gândim acum care ar putea fi măsurile legale pe care le-am putea adopta. Um, mecanismul de rezolvare a litigiilor din cadrul OMC nu este o posibilitate pentru că există alte relații contractuale între Norvegia și OMC, dar ne gândim la alte posibilități la care am putea recurge. Și, în general, sunt de acord cu ceea ce se manifestă în această rezoluție, că ar trebui să ne îndreptăm către o revizuire a protocolului și să deschidem negocierile cu Norvegia pentru o și mai mare liberalizare comercială pentru a găsi soluții și la această problemă. Prefer o astfel de abordare decât uh, una uh, de uh, măsuri de contrareacție, să spun. Totuși, dacă restricțiile nu sunt înlăturate, atunci, din punctul nostru de vedere, dacă uh, Norvegia nu va da dovadă de bunăvoință, atunci vom ține cont de acest lucru și vom lua măsurile necesare. Mulțumesc! Mulțumesc și înainte de a da cuvântul domnului Fielner, aș vrea să spun că îi mulțumesc pentru această prezentare și eu cred că este o problemă foarte gravă. Nu e vorba doar de o atitudine neprietenoasă, este de-a dreptul de neacceptat din partea unui vecin și, în plus, am pierde orice fel de autoritate dacă n-am reacționat. Mm, atunci când vrem să luptăm împotriva protecționismului din Argentina sau din Rusia, n-am mai avea niciun fel de credibilitate dacă n-am face același lucru și aici în uh, Europa cu vecinii noștri. Cred că mesajul trebuie să fie unit, puternic pentru uh, guvernul de la Oslo ori uh, se gândesc la posibilitatea înlăturării acestor măsuri, ori dacă nu, reacția va fi pe măsură din partea noastră. Domnul uh, Fielner, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu m-am întâlnit niciodată cu cineva care să recunoască pe față că este protecționist. Dar uh, sunt mulți cei care doresc să protejeze ceva și recur prin urmare la măsuri protecționiste. Și din păcate despre asta este vorba aici. Am avut o întâlnire interparlamentară foarte uh, bună cu Parlamentul Norvegian în cu câteva săptămâni și acolo a reieșit cu claritate că nu este vorba de norvegienii care au luat această măsură, ci de politicienii norvegieni care au făcut-o. Și E vorba aici uh, de relația comercială cu Uniunea Europeană care a avut de suferit și, de asemenea, consumatorii au avut de suferit. Și m-a bucurat să aud răspunsul comisiei um, atunci când a afirmat că a reușit să creeze un oarecare consens aici la instituțiile europene, dar pot să spun că nu există niciun fel de consens politic uh, în Norvegia pe această temă, ci mai degrabă este o temă polemică. Așa cum spunea și președintele, președintele, ar trebui să transmitem un mesaj foarte clar. Acest lucru este important pentru că știm că este vorba de o măsură politică luată la nivel politic. În încheiere aș spune că încă mai putem transforma această problemă într-un lucru bun, pozitiv. Nu trebuie să ne oprim aici. Acesta este nu, nu este punctul final, dar să sperăm că acest lucru să se transforme în ceva bun în legătură cu relațiile noastre comerciale și să cerem uh, comisiei, așa cum a arătat, să înceapă negocierile pe baza acordului actual pe baza liberalizării domeniilor care nu sunt acum acoperite de acordul SE, pentru că este în interesul ambelor părți, a Norvegiei și a Uniunii Europene, de a deschide noi domenii de liberalizare. Dacă am putea transforma această poveste tristă în ceva bun până la urmă, am avea și ceva de câștigat. Și să sperăm că până la sfârșit, când vom termina această problemă, vom vedea că, deși am început prost, până la urmă am terminat bine. Și uh, să arătăm că Parlamentul European și Comisia poate să facă ceva pentru a ajuta cetățenii europeni. Da, să sperăm, spune președintele, așa ai spus. Iată, să sperăm să avem și mesaje pozitive de la Oslo. Termenul de prezentare a amendamentelor 25 martie, deci uh, peste 5 zile, la orele 18. Amendamentele pentru proiectul de rezoluție, bineînțeles. La întrebarea orală uh, nu e nevoie pentru că grupurile se ocupă de aceasta. Trecem acum la punctul 10. State of play of... Uh, situația actuală a negocierilor trilaterale. Ah, correction. It is an inter-resolution, not a group's resolution. Um, sorry for the confusion. My mistake. Uh... Vă rog să mă scuzați. Uh, după cum spuneam, punctul 10, situația actuală a negocierilor trilaterale. trilaterale mă scuzați. Not less than four avem patru negocieri trilaterale pe patru dosare foarte importante. Așadar, suntem o comisie legislativă extrem de activă. Primul punct Asi cad cadrul de reglementare pentru asistența macrofinanciară. Ultima întâlnire a avut loc în 27 februarie. Raportor este domnul Mehtin Kazak, care din păcate nu este prezent aici, însă de vreme ce am fost acolo și prezidez toate negocierile tripartite, pot să vă ofer informații în legătură cu progresele înregistrate și în legătură cu problemele restante care necesită să mai fie examinate în continuare cu Consiliul. Am înaintat la ultimul trialog pe o serie de probleme disputate unde se poate deja întrevedea un compromis. Punctele principale care trebuie să fie încă discutate sunt legate de Uh, țin de forma memorandumului de înțelegere între Uniunea Europeană și beneficiarii de asistență financiară și problemele de comitologie. În ceea ce privește memorandumul de înțelegere, am discutat anumite praguri financiare unde se aplică procedura consultativă și unde s-ar aplica cealaltă procedură. În, după cât îmi dau seama, există o convergență destul de mare între poziția Consiliului și cea a Parlamentului. Însă de această dată Comisia nu este de acord, deci eh, apare o diviziune destul de neobișnuită, pe de o parte Parlamentul și Consiliul și pe de altă parte Comisia. Parlamentul și com, com, Consiliul sunt de acord ca decizia de a acorda asistență financiară unei țări terțe va fi adoptată de către uh, prin, prin procedură ordinară, prin codecizie între Parlament și Consiliu, însă Comisia rămâne la propunerea sa inițială ca aceste decizii să fie luate prin acte delegate. Al doilea punct important, după cum v-am spus deja, este comitologia. Acum, uh, însă, linia de delimitare este între Parlament și Consiliu. Uh, Consiliul a insistat pe o procedură de examinare care acordă veto statelor membre uh, în legătură cu capacitatea de implementare a Comisiei și Parlamentul, de obicei, ca de obicei, insistă ca um, să se dea curs comitologiei și uh, actele de punere, să se folosească acte de punere în aplicare și asistența financiară, financiară să fie adoptată conform comitologiei și procedurii consultative. S-ar putea să existe și un prag conform nivelului de asistență. Sumele cele mai mari vor fi decise prin examinare și toate celelalte prin procedură de consultare, știind că se aplică procedura consultativă, dar permițând urmărirea unor excepții în cazul asistent, deciziilor legate de o asistență financiară mai consistent, consistente. Oricum, vrem să avem un regulament cadru care să stabilească prioritățile legislative conform cărora se va acorda, acorda asistență financiară, însă fiecare decizie de asistență financiară va fi adoptată în continuare prin procedură legislativă vom avea regulamente concrete pentru asistență financiară. Aici am ajuns și așteptăm următoarea negociere tripartită, poate un compromis între Consiliu și Parlament. La Omnibus 1. Ultima negociere a avut loc în data de 5 martie. Raportorul nu este aici. Doamna Christhout Rovol. Am fost însă prezent și acolo și aș putea să vă informez în legătură cu progresul înregistrat. Există doar foarte puține probleme, există o convergență foarte mare între uh, Consiliul, uh, între poziția Consiliului și a Parlamentului. Mai rămân de rezolvat atribuțiile Comisiei În al doilea rând, obiecțiile față de actele delegale, actele delegate de către comisie. Parlamentul a participat la reuniunile de experți pentru pregătirea actelor delegate. Și, de asemenea, câteva probleme legate de comitologie cred că sunt anumite semnale din partea Consiliului că ar putea să, am putea să ajungem la un compromis pe problemele restante. Însă, bineînțeles, nu putem să ne încredem în asemenea zvonuri și trebuie să așteptăm următoarea reuniune de negociere pentru a vedea dacă se va ajunge la niște compromisuri reale. Însă am impresia că președinția irlandeză a adus o viziune nouă la Consiliu și adaptarea achiului legislativ al Uniunii la tratatul de la Lisabona prin comitologie nu mai poate să fie întârziată. Este rușinos că ne apropiem de sfârșitul acestui mandat și încă nu am încheiat uh, adaptarea achiului legislativ. Pe Omnibus 2, celălalt regulament care adaptează comitologia, Raportorul este domnul Leichtfried, care nu este nici el prezent, însă am fost și eu prezent acolo, pot să vă informez în legătură cu ultimele evoluții. Am o notă de, de această dată din partea raportorului. Primul dialog tripartit a avut loc tot în data de 5 martie. Reuniunea Uh, raportorilor din umbră a avut loc la Strasburg săptămâna trecută. O reuniune tehnică va avea loc vineri și un al doilea trialog în aprilie sau mai. Este un dosar paralel cu Omnibus 1. Câteva din problemele restante sunt asemănătoare cu cele din Omnibus 1. Cu toate că aceste două dosare sunt separate, ar trebui să meargă în paralel și coordonat. Împreună cu cei doi raportori mă voi asigura că se va face o coordonare pentru a ajunge la un rezultat coerent la final. Însă, după cum v-am spus deja despre Omnibus 1, mi se pare că președinția irlandeză își doresc, dorește să se ajungă la un acord cât de curând. și ar fi un rezultat extrem de bun pentru președinția irlandeză. Aveți întrebări pe aceste dosare? am am uitat să vă întreb dacă aveți observații, remarci. Se pare că nu este cazul. În final, regulamentul pentru acces la piață, cel mai important dintre dosare. Regulamentul de acces la piață discută limitele pentru semnarea și ratificarea acordurilor de parteneriat cu statele ACP. Pentru că, după cum știți, situația actuală înseamnă că aceste state se bucură sub tratatul de la Cotonou de anumite preferințe care nu sunt compatibile cu regulile OMC. Comisia a propus limite pentru semnarea și ratificarea acordurilor, altfel statele respective își vor pierde preferințele actuale de sub Cotonou și vor intra sub sistemul comun de generalizate preferințe. Am avut o a doua lectură în 6 martie. Aici, de această dată, raportorul este aici. David Martin, ai cuvântul pentru a ne spune ce s-a întâmplat. Mulțumesc. Există trei probleme diferite în aceste negocieri. În primul rând, schimbări lingvistice pe care le dorea Consiliul Uh, de vreme ce acestea erau doar de formă, am fost de acord. În al doilea rând, uh, comitologia, aici am avut trei amendamente la raport. Consiliul a fost pregătit să accepte unul dintre amendamentele noastre, delegarea puterilor doar pentru 5 ani. Consiliul a acceptat acest lucru. Celelalte două prevederi de comitologie uh, au fost păstrate de către noi, însă ne-am, uh, am renunțat la solicitările noastre legate de regulament, pentru că ni s-a spus că am înaintat destul de bine pe Omnibus 2, deci am renunțat la solicitări acolo. Uh, problema cheie este data. Noi vor, vroiam 1 mm, ianuarie 2015, Consiliul a susținut uh, poziția Comisiei 1 ianuarie 2014 a fost negocieri dificile pentru că președinția a indicat că are un mandat doar până în 30 iunie 2014. Inacceptabil pentru Parlament. Eu cred că va trebui să ajungem la un compromis, însă uh, am ne așteptam ca compromisul să fie 1 ianuarie 2015. Am Consiliul 1 octombrie 2014 a fost prezentată ca o altă dată, însă nu mi se pare o dată ideală. Propun însă să acceptăm 1 octombrie 2014 ca dată la care, se, la care ia sfârșit accesul la piață. Așadar, s-a ajuns la o dată de compromis în ultimul trialog și votul va avea loc mâine. Este o a doua lectură, deci este nevoie de o majoritate absolută pentru adoptare. Așadar, solicit grupurilor politice să fie prezente uh, la vot mâine. Mulțumesc, domnule președinte, și eu am fost parte din delegație și am fost implicat deci în uh, chestiunea găsirii unui uh, răspuns și unei poziționări a Parlamentului cât se poate de constructive în acest uh, instrument foarte important pentru noi. Aș vrea să... Că nu mi se pare bine ca delegația de negociere să nu fi încercat până la sfârșit să găsească o linie comună și să mențină linia comună a majorității din Parlament până la capăt adică mai multe grupuri semnalizaseră, de exemplu, arătaseră uh, comisiei că poziția Parlamentului de la plen nu poate să fie cuvântul final și că, deci, poziția Parlamentului este destul de slabă din cauza aceasta. Iar mâine, când vom discuta despre termene încă o dată și când vom vota chiar, și David Martin ne-a spus acum care este poziția lui foarte clar, eu zic că ar trebui să folosim această ocazie să ne gândim dacă având în vedere situația din țările partenere despre care este vorba, n-ar trebui totuși să încercăm încă o dată să găsim altă poziție pentru Parlamentul European, care să fie mai puternică pentru acest instrument. Mulțumesc, domnule președinte. <coughs> Well, that's, uh... Mulțumesc. Să am, ne amintim de câteva principii de bază. Când uh, am vorbit despre poziția pe care o vom avea în mandatul de negociere, aceasta implica că trebuie să fim totuși cât se poate de flexibili, pentru că altfel nu vom putea să negociem. Nu vom face decât să ne comunicăm poziția diferită, reciproc. Toate compromisurile pe care le-am uh, adoptat în triloguri au trebuit să fie retrimise în comisie pentru ca să fie ratificate. Și ceea ce am făcut aici a fost exact același lucru ce s-a întâmplat și în celelalte triloguri, adică am uh, simțit și eu și raportorii și raportorii din umbră că avem un mandat, că trebuie să uh, îl uh, luptăm pentru el, dar trebuie să fim în același timp deschiși pentru o anumită flexibilitate ca să găsim un compromis indiferent care este perso- părerea noastră personală despre aceste compromisuri. Și eu am o părere personală, bineînțeles, am fost acolo, am participat la triloguri, le-am uh, prezidat chiar, nu m-am uh, implicat în discuții, dar simt că acesta a fost cel mai bun compromis pe care am fi putut să-l sperăm uh, în acel moment. Am câștigat 9 luni, nu 2 ani, cum am fi vrut, dar oricum și aceasta este un câștig. Și am avut impresia că Consiliul nu mai avea marjă de manevră, nu putea să își mai schimbe poziția și deci pe 1 octombrie avem deadline-ul pentru că este încheierea uh, mandatului acestei comisii și ei au fost foarte clari că nu vor să permită ca acest dosar să treacă la comisia următoare. Deci ei trebuiau să uh, ratifice acest punct, așa au dorit ei toate compromisurile sunt uh, făcute cu referire. Deci aceasta înseamnă că trebuie să fie discutate în această comisie. Nu există niciun dubiu și nu există nicio excepție în acest caz. Așadar, da? Alde? Da, mulțumesc. Sunt de acord cu impresiile dumneavoastră și sunt de acord și cu părerile colegilor mei. Aceste negocieri nu pot câteodată să ducă la un câștig așa cum ne-am dorea, ceea ce este păcat, dar oricum aș vrea să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa, pentru că a rămas pe poziție. Cred că ceea ce ar trebui să facem, nu pot să anticipez rezultatul votului de mâine, dar sunt convinsă că recomandările raportorului vor fi de folos. Cred că trebuie să învățăm uh, lecțiile din acest uh, exercițiu. A, intrat, a intervenit tratatul de la Lisabona între timp, deci ne-am schimbat oarecum poziția, dar foarte mulți ani am fost martori acestor negocieri care nu avansau uh, considerabil. Și apoi, deodată, se uh, găsește rapid un rezultat. Nu mi se pare neapărat că acesta este cea mai bună cale de a negocia într-un spirit al dreptății și al fairness-ului. Cred, deci, și sper că și Comisia și-a învățat uh, lecția din această problemă, mai ales uh, în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, care nu se simt neapărat parteneri egali într-o echipă de negociere ca atare. Avem termene foarte clare. Știu că, știm, de exemplu, că mai avem uh, doi ani în aceste negocieri. Este o situație tristă în care ne regăsim acum. Am uh, participat uh, la, vom avea foarte mulți membri din partea ACP, pentru că este o reuniune ACP care are loc în săptămâna aceasta și vor participa deci la aceste negocieri, vor vedea uh, care e situația. Sper să fi tras însă consecințele din ceea ce s-a întâmplat și sper ca cei care au negociat în numele nostru aici în Uniunea Europeană au învățat ceva din ce s-a întâmplat. Și poate că au învățat de, de asemenea să-și folosească mai bine tactica diplomatică. Mulțumesc, Daniel Caspani. Mulțumesc. Vreau să mă refer la ce a spus antevorbitoarea mea. Cred că acum un an uh, am ajuns în această situație și pentru că am discutat cu multe țări despre o temă care este într-adevăr problematică, așa cum se vede astăzi. Nu este problematică de astăzi uh, și nu este contrară OMC-ului de ieri, ci de mai multe zile. Chiar pot spune că am avut, de fapt, 10 ani timp pentru a înlătura această problemă și mi se pare acum uh, păcat să criticăm Comisia că nu are niciun rezultat de negocieri până acum, pentru că există oameni care vin să-mi spună că noi suntem de vină în Parlament, că nu s-a ajuns la niciun rezultat al negocierilor, pentru că sunt întotdeauna tot timpul sunt membrii parlamentelor, Parlamentului care explică că nu e chiar atât de rău și chiar dacă este contrar OMC-ului, vom mai Uh, câștiga timp cu negocierile în următorii ani, dar n-am ajuns la un rezultat, asta este ceea ce explică ei, pentru că oricum noi ne vom asigura în Parlament că să avem un statu quo și să nu se schimbe nimic, așadar, și, deci nu e grav. Asta este ce spun uh, parlamentarii câteodată din partea Parlamentului European. După aceea spunem însă că uh, Comisia nu a ajuns la un rezultat, dar mi se pare foarte problematic această comunicare către exterior. Aș vrea să spun însă că totuși avem cel mai mare interes și noi ca acest, parlament să, ca acest compromis să treacă prin Parlament, să fie votat și chiar dacă acest compromis mâine nu găsește o majoritate în comisia noastră, trebuie să rămânem la ceea ce am decis acum un an la plen. Nu e o amenințare, e o constatare, stimate camarad. E vorba de o stare pe care o regăsim în toate grupurile politice și eu zic că acest compromis este suficient de bun indiferent că este 1 ianuarie 2015 sau 1 octombrie 2014 data, nu cred că acele trei luni ar trebui să ne facă să ne blocăm acum în alte negocieri de ani de zile. Eu zic că cât mai mult ar trebui să susțină acest compromis. E bine și pentru Parlament, e bine și pentru Comisie, dar trebuie să fie foarte clar și pentru țările partenere că ne dorim să folosim această perioadă de timp, pentru că de 10 ani suntem în aceeași situație și aproape de 10 ani de zile știm că este contrar OMC-ului și totuși nu s-a întâmplat nimic. Mulțumesc! Robert Sturdy. Domnul Sturdy. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce a spus Daniel. În primul rând, vreau să-l felicit pe David, pentru că cred că a fost într-o situație aproape imposibilă, în care putea să greșească orice făcea. Unii spuneau că vor o dată mai târzie, alții mai devreme. Un compromis este un compromis și, după cum au spus și ceilalți înainte, fiecare trebuie să cedeze ceva la un compromis. Nu sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că au picat din cer. Nu cred că este o noutate, cred că se știa de mult că se va decide acest lucru mai devreme sau mai târziu, iar decizia s-a luat. Eu salut această decizie, pentru că eu cred că, în fine, liberează scena pentru următoarele etape. Asta este ceea ce trebuie să facă. Am făcut ce trebuia și compromisul este unul acceptabil pentru grupul meu politic și eu zic că ar trebui să susținem uh, decizia finală de compromis pe care a propus-o David. Mulțumesc. Francisca Keller din partea verzilor. Mulțumesc. Cred că în acest moment nu ar trebui să discutăm în continuare de conținut. Am avut toate argumentele pentru conținut în dezbaterile pe care le-am avut înainte de votul din comisie. Erau unii în favoarea unui deadline mai scurt, unii mai lung, dar în comisie s-a votat un compromis care a angajat o majoritate a acestei comisii și deci a dus la decizia Parlamentului, deci la poziția Parlamentului, care însă era împotriva deciziei Consiliului, dar suntem colegislatori. Ceea ce se va obține în final este poate un compromis, uh, unii cedează ceva, alții altceva. Oricum o fi, Parlamentul cred eu că a cedat în acest dosar. Este un compromis prost pentru că, din punct de vedere procedural, ar trebui să încercăm să apărăm poziția Parlamentului, chiar dacă nu este neapărat uh, ce ne vrem noi, pentru că e vorba de credibilitatea acestui Parlament. Eu am stat în multe triloguri și am văzut că totuși trebuie să te angajezi pentru poziția Parlamentului, pentru că această poziție este poziția colegislatorului Uniunii și deci ne pierdem credibilitatea dacă nu suntem uniți în uh, această poziție a Parlamentului care s-a hotărât și e păcat să se întâmple așa, pentru că aceasta ne-ar uh, dăinui, ne-ar uh, ne-ar face să avem consecințe negative și în alte triloguri, ceea ce n-ar fi neapărat bine. În ceea ce privește pierderea de credibilitate a Parlamentului, eu nu sunt de acord, spune președintele. Au fost două puncte aici care s-au votat. S-a votat când să se pună termenul și aceasta s-a votat cu o majoritate covârșitoare. Ei au fost chiar majoritatea pentru, deci aceasta a fost decizia cheie. Cealaltă decizie a fost uh, stabilirea uh, așadar uh, anului 2015 sau nu. Parlamentul nu a cedat, Parlamentul a câștigat un compromis. Deci ar fi bine să ne gândim mai întâi bine dacă chiar am cedat noi Parlamentul, eu zic că nu am pierdut nicio credibilitate. Am făcut ceea ce am făcut de fiecare dată. Am avut un mandat, dar uh, trebuia să avem un mandat flexibil pentru ca să putem ajunge la un compromis. Am ajuns la un compromis și raportorul și cu mine vom prezenta aceasta comisiei noastre. Fie ratificăm, fie spunem nu avem, uh, avem puterea să facem acest lucru. Dar sigur, nu din cauza termenului, ci pentru că suntem împotriva oricărui uh, termen, pentru că am votat împotriva lui. Deci haideți să fim sinceri. Sunt două aspecte diferite. Acest al doilea aspect este unul secundar. Chestiunea principală s-a decis uh, cu o majoritate covârșitoare din această comisie și în Parlament și verzii au votat împotrivă. Fără microfon, intervenția doamnei Keller. Mulțumesc. Nu pot să permit ca credibilitatea acestui Parlament să fie pusă la îndoială fără nicio justificare. Am fost acolo și știu despre ce vorbesc. Hai, Milan. Monitoring group activities. Um... Punctul 11. Activitățile grupurilor de monitorizare. Printre multele grupuri de monitorizare avem unul pe tema Rusiei, care s-a organizat de curând pe 7 martie și vreau să-i dau cuvântul lui Robert Sturdy, dar și domnului Cutaș. George, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte doar. Vreau să spun doar că au fost unul din cele mai interesante grupuri de monitorizare pe care le-am avut aici în Parlamentul European. De ce? Pentru că în grupul de monitorizare era, era și Tim Osborne, un uh, avocat cu o experiență foarte vastă în domeniul Rusiei, pentru că a reprezentat investitorii Marii Britanii la EUCOS și, după cum am spus și la, în final, i-am spus chiar lui că ar trebui să scrie o carte despre această experiență a sa cu Rusia. Cred că a fost uh, o lecție foarte bună și pentru comisie, pentru că este foarte interesant. Poate în altă, cu o altă ocazie o să pot să vă dau mai multe informații. A fost extrem de interesant și cred că pentru viitorul negocierilor cu Rusia va fi important să învățăm din experiența sa din trecut. Și sper, Robert, pentru că tu ești raportor, că astfel de experiențe ar trebui să fie multiplicate și ar trebui să avem mai multe ocazii să discutăm despre Rusia. Este un partener interesant pentru noi, vrem să lucrăm împreună, dar din păcate se poartă de ca și cum ar fi singuri și nu știu care este soluția în momentul acesta pentru a putea continua, dar din natură sunt optimist, însă din păcate semnalele care vin și ceea ce ne oferă Rusia momentan nu este foarte, foarte bun. Mulțumesc. Any comments? Un comentariu? Da, mulțumesc, George, pentru că ai uh, mai reprezentat. Eu n-am putut să fiu acolo. Următorul uh, grup de monitorizare va fi pe agricultură. Nu despre Cipru. Nu se va vorbi despre Cipru la întâlnirea cu Rusia. Nu vreau să fac mai multe comentarii în acest sens. Mulțumesc, uh, George. Scholz. Thank you, Mr. Chair. Um, I had the chance to... Domnul Scholz. Am avut șansa și eu să fiu acolo și am vorbit despre cooperarea energetică, despre problema aprovizionării cu energie și despre uh, problemele de aprovizionare. Și vreau să vă spun că am avut o impresie care a fost exprimată și de către comisie, să spunem oarecum cu alt ton, o poziție no comment din partea Uniunii Europene cu privire la relațiile cu Rusia în acest subiect. Deci, la ce ar trebui noi să ne gândim este cum să abordăm diferitele poziții ale statelor membre față de Federația Rusă și relația Uniunii Europene cu Federația Rusă. Mesajul pentru grupul de monitorizare ar trebui să fie tocmai să meargă, să intre în detalii, aș zice eu, să încerce să ceară rezultatele summitului cu Uniunea Europeană, unde a avut loc o dezbatere foarte lungă între, despre relația între Uniunea Europeană și Federația Rusă, bazându-se pe relația comercială și pe acordurile de cooperare comerciale, dar eu cred că, în general, trebuie să ținem cont de ce discutăm de, discutăm de aspectele de comerț când de fapt, ar trebui să discutăm și despre aspectele strategice ale legăturii cu Rusia. Eu sunt pentru aceasta, dar trebuie să avem o poziție atunci și în domeniul comercial. Aceasta ar însemna să avem o dezbatere despre calitatea pregătirii pozițiilor uh, noastre în uh, negocierile la diferitele niveluri uh, cu Federația Rusă. În sensul unui parteneriat strategic general. Mulțumesc. Din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Am ținut cont de ultimele evoluții în domeniul energetic, pentru că, mai ales în a doua parte a președinției domnului Obama, Statele Unite s-au concentrat uh, pe obținerea unei independențe energetice și deci vor extrage petrol și gaz din nisipurile din Alaska sau din Canada, vor folosi nou, noile resurse din Golful Mexic și așa mai departe. Vom, vor încerca să își creeze o independență energetică și aceasta va duce la o schimbare în structurile piețelor energetice, mai ales statele din Golf și din uh, Orientul Mijlociu care avea o poziție față de Europa, fiind o piață foarte bună și pentru Europa și pentru China, va, vor crea o concurență, deci, cu uh, Federația Rusă. Se va crea, deci, o competiție și Uniunea Europeană și, cea, și China vor fi implicate. Ar trebui, deci, să se țină cont de aceste noi uh, structuri atunci când vorbim de politicile energetice ale Uniunii și ar trebui, deci, să comparăm politicile SUA și ale Uniunii Europene în domeniul energetic. Ar trebui, deci, să spunem că Statele Unite au o politică reală și fezabilă energetică, ceea ce nu este cazul pentru Uniunea Europeană. Foia noastră de parcurs pentru 2050 este formată dintr-o listă de dorințe de neîmplinit și câteva concepte ideologice presărate deasupra, nu sunt soluții reale și fezabile energetică, de fapt. Mulțumesc! Permiteți-mi să subliniez și ce a spus Helmut Scholz. Mi se pare important că n-ar trebui să avem numai o poziție comună față de Rusia, ci ar trebui să și arătăm această poziție eu uh, am uh, prezidat delegația uh, cu Rusia din anul trecut și poziția Parlamentului fusese adoptată în această comisie și noi am dorit foarte mult să vorbim despre rezoluția pe care am adoptat-o, dar a fost destul de jenant să ascultăm din partea interlocutorilor noștri că aceasta este poziția Parlamentului. Am aflat că nu este poziția tuturor instituțiilor Uniunii, e doar poziția Parlamentului. E foarte nefericit acest lucru. Eu cred, deci, că în ceea ce privește energia sau Gazpromul sau decentralizarea tuturor inițiativele împotriva Gazpromului, alte chestiunile de comerț, chestiuni de comerț, toate acestea arată nerespectarea angajamentelor Rusiei față de OMC și cred că față de toate aceste subiecte ar trebui ca Uniunea Europeană să aibă o poziție foarte puternică, foarte dură față de Rusia și comună această poziție. Mulțumesc! Item 12. Trecem la punctul 12. EU trade and agreement negotiations with the UN. Negocieri privind acordul comercial și de investiții între UE și Statele Unite. Suntem um, comisia competentă pe fond. Eu însumi sunt raportor. Și după cum știți, comisia a acordat pe 12 martie să adopte mandatul de negociere pentru acestea, care vor începe în curând. Și pentru a cere Consiliului să îi acorde mandatul de negociere. Comisia INTA a hotărât să prezinte o rezoluție separată pe această temă, pe lângă raportul pe care îl adoptasem în octombrie anul trecut rezoluție pe care o aveți în dosarul dumneavoastră. Și în calitate de raportor aș vrea să uh, vă fac uh, o scurtă prezentare. În primul rând, acest acord comercial și de investiții ar putea fi un acord diferit de celelalte acorduri comerciale pe care le avem, unul dintre cele mai ambițioase cu putință. Iată de ce prepararea lucrărilor la acest dosar a fost uh, diferită de alte negocieri anterioare. În primul rând, ambele părți au hotărât în urmă cu mai bine de un an să înființeze un grup de lucru la nivel înalt, uh, prezidat de comisarul de Gucht din partea Comisiei și Juan uh, Kerken din partea americanilor. pentru a ajuta negocierile în vederea unui acord foarte ambițios uh, comercial și de investiții. Comisia a hotărât să lanseze un proces de consultare foarte extinsă care a avut loc uh, în paralel cu activitatea grupului la nivel înalt și s-a prezentat un prim raport interimar în luna iunie anul trecut, urmat de raportul final în februarie anul acesta. În al doilea rând, comisia noastră a hotărât să monitorizeze îndeaproape acest proces și am adoptat un raport, așa cum v-am spus mai devreme, în octombrie anul trecut. Ne-am bazat pe raportul interimar al grupului de lucru comun pentru a elabora acest raport și am avut ocazia să recurgem la cooperarea cu alte comisii care erau interesate de această dimensiune a comerțului în cadrul negocierilor actuale. Iată de ce raportul din proprie inițiativă a fost adoptat uh, la plenară cu o majoritate copleșitoare și a inclus uh, o viziune generală a Parlamentului asupra acestui acord. După cum știți, aceste negocieri privind acordul comercial și de investiții este, sunt făcute de Consiliu cu participarea Comisiei. Totuși, în conformitate cu acordul interinstituțional între Comisie și Parlament, noi avem acces la proiectul de mandat de negociere. El mi-a fost trimis mie și coordonatorilor în același timp. Deci, deși este vorba de un document cu acces restrâns, totuși avem acces la el și am hotărât să facem același lucru și în cadrul negocierilor între UE și Japonia pentru a studia aceste documente înainte de a se adopta mandatul de negociere la Consiliu, pentru a avea o putere de influență asupra acestei decizii. Iată de ce proiectul de rezoluție a fost prezentat. Știm că am adoptat deja o rezoluție detaliată în octombrie și de aceasta nu cred că e nevoie să repetăm toate elementele incluse în acea rezoluție. Pe de altă parte, Directiva mandatului de negociere este un document de acces restrâns, nu putem avea acces direct la el pentru toată lumea și de aceea Parlamentul nu are acces la toate detaliile. Totuși, considerăm că o a doua rezoluție ar putea fi utilă pentru a arăta care sunt principalele noastre îngrijorări în cadrul acestor negocieri. Parlamentul este un actor cheie în procesul decizional și îngrijorările sale sunt importante. Acestea sunt analizate în proiectul de rezoluție. Se face referință la rezoluția din octombrie și cere începerea rapidă a negocierilor, dar cere să existe un nivel de susținere și o listă de teme esențiale care ar trebui analizate. Încă un comentariu în încheiere. Este vorba de un acord uh, comercial și de investiții 100% și, prin urmare, trebuie tratat ca atare. Totuși, așa cum spuneam mai devreme, mandatul de negociere va include și elemente transversale de tip uh, de reglementare, pentru care vom cere, bineînțeles, um, cooperarea comisiilor interesate. Iată de ce am hotărât să invit președinții mai multor comisii parlamentare printr-o scrisoare pe care am redactat-o în uh, pregătirea raportului din octombrie pentru a pregăti aceste dezbateri. Văd că cel puțin una dintre comisii a hotărât să uh, dea curs invitației și să vină la ședința noastră. Avem de asemenea un grup permanent de monitorizare pentru a urmări îndeaproape negocierile privind acest acord și acesta a fost uh, înființat mult înainte de a avea ideea negocierilor uh, privind acordul comercial propriu-zis. Așa că ne pregătisem foarte bine și acum am să dau cuvântul colegilor care fac parte din acest grup permanent. Doamna Gotelif, din partea PP-ului. President. Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare bucurie să constat, în primul rând, că Negocierile cu Statele Unite au început, vor începe în curând și că acordul de liber schimb va avansa, cel puțin în ceea ce privește pașii pregătitori care vor duce către acolo. Deci tot ceea ce este pozitiv nu trebuie să fie de negociat de mai multe ori și de aceea nici nu trebuie să vă mai comunic aceste lucruri încă o dată. Voi vorbi foarte pe scurt. Mi se pare corect ca noi, ca Parlament, să avem o a doua rezoluție, pentru că chiar dacă se repetă ceva ce s-a spus deja în această rezoluție, de, cu scurt timp, cred că este util. Dacă, domnule președinte, considerați că trebuie să vă vorbesc foarte pe scurt și că rezoluția trebuie să fie scurtă în general, mie mi se pare că rezoluția aceasta este prea lungă eu zic că ar trebui să tăiem ceea ce s-a spus deja din ea și după aceea să ne concentrăm pe punctele esențiale, ceea ce ar însemna că din considerente cel puțin putem să tăiem cel puțin jumătate iar contextul economic și politic este de asemenea prea lung, după părerea mea. Ce este însă foarte important sunt ultimele puncte, adică mandatul de negociere și rolul Parlamentului. Ați subliniat pe bună dreptate că e vorba de un acord pur comercial. Noi suntem comisia competentă pe fond și vroiam doar să fac două comentarii la punctul 16 și la punctul 18. Cred că prin faptul că vom ajunge la negocieri foarte profunde și prin faptul că pe tema economică de ambele părți ale Atlanticului s-au făcut progrese, totuși ar trebui să implicăm mai mult aspectul economic și eu aș face o propunere ca la punctul 18 și 16, de exemplu, să facem o combinație între aceste două puncte. Ar fi foarte bine ca acolo unde există dificultăți cu standardele, cu normele și așa mai departe, să fie chiar cei care lucrează cu aceste norme și standarde să fie cei care participă la negocieri, fie că fac parte din echipa de negociere a Comisiei, fie ca noi, Parlamentul, să avem pur și simplu încredere că practica poate să rezolve problemele. O a doua remarcă cu privire la rola, rolul Parlamentului. Suntem absolut de acord cu toții, cred, din fericire, și mi se pare foarte bine la punctul 22 însă, cred că va trebui să colaborăm intens cu Comisia, Consiliul, Congresul Statelor Unite și așa mai departe. Aș adăuga însă o frază aici și aș spune că ar trebui să facem acest lucru în colaborare cu parlamentele naționale. Știm că de îndată ce e vorba de o legislație care este sub uh, competența parlamentelor naționale, se cere și o ratificare din partea parlamentelor naționale. Și de aceea eu cred că, în general, câștigăm uh, atenția și acceptabilitatea opiniei publice care nu este la Bruxelles, ci, de exemplu, primește informațiile dintr-o capitală, ar fi bine, deci, să îi implicăm pe colegii noștri la nivel național la intervale periodice pentru ca și ei să poată să participe la acest proces. Și o ultimă remarcă, domnule președinte, doar marginală, nu prea are legătură cu această rezoluție. Este bine și este corect ca uh, coordonatorii să primească textele, dar ar fi foarte simplu dacă, de exemplu, ați da textele și uh, raportorilor din umbră, ar fi o cale mai scurtă decât dacă mergem pe după trei colțuri pentru a obține documentul. Bineînțeles că trebuie să fie garantată confidențialitatea, pentru că altfel aceasta nu are niciun sens. Vă mulțumesc! Uh, thank you that I'm informed that the Mulțumesc. Am fost informat că textul este la dispoziția raportorilor din umbră și nu există excep- excepții la această regulă. Următorul vorbitor de pe listă este vorba de lista cu membrii grupului de lucru, Marite Șapă, partea de. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, în general destul de mulțumită cu acest uh, proiect uh, de rezoluție. E bine că am reușit să nu fie prea lungă. Am subliniat și rolul Uniunii Europene în general, nu al Parlamentului și al Comisiei separat. Și aceasta se reflectă și în felul în care am cooperat între instituții, aici la Parlament, între comisii și, de asemenea, în legătură cu mediul de afaceri, cu societatea civilă și cu publicul larg. Subliniez acest lucru, susținerea publică față de acest proces, angajamentul cetățenilor noștri este esențial pentru a ajunge la capăt cu succes. De asemenea, mă bucur uh, faptul că vom avea o audiere și aștept uh, propunerile de vorbitori um, prin care sper să atragem publicul. Sper să nu includem aici tot felul de dorințe din toate părțile și să se includă în mandat um, acel element um, în legătură cu susținerea proprietății um, este un element care nu mai are sens, pentru că dacă începem să adăugăm astfel de elemente, atunci toată lumea va începe să includă dorințele proprii. Acesta este punctul 14 și cred că nu e înțelept din partea noastră să-l includem aici. De asemenea, cred că este important să arătăm că dorim să fim pe cât de transparenți posibil. Cred că în trecut am uh, învățat uh, ce înseamnă lipsa de transparență, care duce la neîncredere, în special în negocierea acordurilor comerciale și de aceea în procesul de solidificare a mandatului nostru trebuie să întărim această transparență. Încă două chestiuni mai concrete. În legătură cu mandatul și mai precis în legătură cu progresul, în legătură cu interdicția cărnii de vită și eliminarea barierelor de reglementare actuale. Mă întreb dacă ele au legătură cu acest acord, cu negocierea lui, sau vor fi tratate în mod separat. Eu cred că e vorba de dosare diferite, dar aș vrea să aud și punctul dumneavoastră de vedere. Aș vrea de asemenea să vă întreb în legătură cu posibilitatea de a crește serviciile și de a scădea barierele, pentru că Comisia a subliniat uh, importanța serviciilor ca fiind majoritatea schimburilor comerciale pe care le facem. Și mă opresc aici pentru că doresc să-i las și pe ceilalți colegi să participe. Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc pentru contribuția pe care v-ați adus-o la pregătirea acestui proiect de rezoluție. Voi ține cont de propunerile pe care le-ați făcut și, bineînțeles, sunt uh, la dispoziția celorlalți membri din grupul de studiu pentru a vă asculta părerile. Domnul uh, Stardi. Mulțumesc, domnule președinte. În general, pentru a depăși cadrul acestui uh, document. Cred că am făcut o muncă excelentă și revenind la comentariile colegei noastre, ați vorbit despre problema cărnii de vită. Există un risc aici și spun acest lucru de nenumărate ori, că riscul este ca agricultura să nu intervină în aceste negocieri, pentru că aceste negocieri reprezintă o oportunitate pentru viitorul UE. E vorba de partenerul comercial în bloc cel mai mare al Statelor Unite, așa că pentru ambele părți este o oportunitate de aur să reușim acest acord. Și nu aș vrea ca agricultura să intervină în acest proces și să pună în pericol ceea ce încercăm să facem. Agricultura se poate vinde oricând și am avut o întâlnire chiar ieri cu canadienii pentru a dezbate acordul canadian și am impresia de fiecare dată că agricultura este cea care îi îngrijorează pe toată lumea. Și ar trebui pur și simplu să recunoaștem că nu este o problemă atât de importantă. E vorba de măsuri de securitate, de igienă, de siguranță alimentară. Sunt importante, dar toate acestea nu vor avea consecințe atât de mari asupra fermierilor europeni. Principala problemă pentru întreaga agricultură europeană și în special pentru cea franceză este faptul că americanii utilizează furaje care conțin uh, uh, MGO-uri și fermierii europeni n-au voie să o facă. Și vorbim de o diferență de preț de în jur de 150 de euro pe tonă, deci dezavantajul este într-adevăr foarte mare pentru toate speciile de soia care nu conțin uh, MGO-uri. Deci este o oportunitate foarte importantă. Mă bucură faptul că s-a subliniat rolul Parlamentului și săptămâna trecută când s-a făcut uh, comunicatul de presă la Strasburg, eram acolo în sală și cineva a pus uh, întrebarea ce veți face pentru a lucra aici la Parlamentul European și vă rog să ne țineți informați cred că e foarte bine să informăm în legătură cu toate negocierile care au loc. Și, domnule președinte, știu că veți face acest lucru. Acestea sunt doar niște comentarii, dar știu că aceasta este o oportunitate foarte bună pentru toată Uniunea Europeană. Da, mulțumesc. Într-adevăr, cred că de data aceasta ar trebui să întărim capacitatea noastră de a fi informați în legătură cu cursul negocierilor. Ar trebui să fim informați și să ne luăm angajamentul față de comisie înainte de a ajunge la încheierea negocierilor. Și aceasta pentru a răspunde comentariilor făcute de comisarul de Gucht, care nu ne-au mulțumit prea mult atunci când a spus că Parlamentul va fi informat. Și punct, fără nimic în plus. Este important să participăm în fiecare etapă a negocierilor și să ne pronunțăm, să ne spunem poziția după aceea, echipa de negociere este cea care ia deciziile, dar trebuie să ia aceste decizii ținând cont de punctul nostru de vedere la fiecare etapă în parte. Vă mulțumesc pentru comentariu. Așa cum spunea și Marita Șaca, avem acum la dispoziție și studiul uh, comandat de comisie, un studiu în legătură cu consecințele economice ale acestui acord și acolo se descriu și ambițiile acestui acord. Un acord, cum spuneam, foarte ambițios uh, în multe domenii și cred că membrii acestei comisii ar trebui să-l citească. Chiar ieri comisia a făcut o prezentare uh, pentru mai mulți consilieri și asistenți uh, membrii ai acestei comisii, așa că am avut o primă prezentare a studiului, dar cred că acesta trebuie analizat în detaliu, pentru că există o serie de informații și de analize foarte utile. Anic Merci, Monsieur le Président. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să spun domnului Robert Sturdy că se poate aduce Uh, soia modificată genetic în Europa. Nu există niciun fel de restricție. Poate anumite filiere preferă soia nemodificată genetică, genetic, însă se poate aduce perfect legal soia modificată genetic în Europa. s-a spus deja și este marele slogan al Comisiei Europene că va, vom constitui cea mai mare, cel mai mare spațiu de liber schimb uh, care există la nivel mondial. Atunci când avem o asemenea ambiție, trebuie să avem și instrumente care să ne permită să evaluăm impactul politicilor noastre. Ați spus, domnule președinte că s-a făcut un studiu, însă acest studiu a fost pe același model ca și studiile precedente și de fiecare dată când s-a uh, executat un studiu în acord anterior, uh, se um, preconizează o creștere care după aceea nu se întâmplă. Cred că trebuie să adoptăm, adaptăm și instrumentele metodologice în timpul negocierilor și nu doar după negociere. Mie mi se pare scandalos că Comisia își permite să introducă în, într-un text al Consiliului ideea că dacă semnăm uh, toate uh, acordurile de liber schimb, vom avea o creștere de 2%. Cine, își po- cine poate să creadă acest lucru? Am spus, uh, am consultat mai mulți economiști care au râs la această idee Eh, poți să spui, să vii cu o hârtie, să spui că nu trebuie să investim în Europa, nu avem nevoie de un buget european, este suficient să semnăm un acord de, eh, toate acordurile liber schimb și vom avea o creștere și o ocupare de 2 milioane de locuri de muncă. Însă, e, aici este vorba de minciuni per, din partea unei instituții al, ale Uniunii Europene Parlamentul European trebuie să fie mult mai riguros să, să evalueze acest tip de acorduri, liberalismul în Comisia Europeană, în instituția uh, în Comisia Europeană, în instituția noastră și în celelalte instituții s-a bucurat de un rol foarte uh, central în ultimii ani, însă acum trebuie să dăm dovadă de o prudență mai mare. De asemenea, drepturile vamale care vor fi negociate. Atunci când decidem o normă, o barieră în fața schimburilor, acesta este, aceasta este o alegere socială a unei societăți constituite pentru binele, bunăstarea animalelor, pentru a proteja proprietatea intelectuală și așa mai departe. Este vorba de alegerea unor întreprinderi din uh, statele noastre. Este vorba de un acord politic mai degrabă decât un acord com- comercial și astăzi publicul nu poate să știe pe ce bază Comisia Europeană a negociat uh, aceste acorduri. Mi se pare absurd, inclusiv în situația în care ne aflăm în Europa acum. Uh, cetățenii uh, europeni sunt indiferenți față de Europa și uh, Europa negociază în numele cetățenilor Um, pentru întreprinderile europene pe date pe care cetățenii europeni nu le cunosc. Și se spune că rezoluțiile Parlamentului European trebuie să fie rezoluții scurte, să nu scriem aproape nimic, să, să fim de acord de la bun început în legătură cu aceste negocieri uh, minunate. Dacă luăm acest dosar în serios, trebuie să vedem că trebuie ca, că Parlamentul trebuie să se exprime pe diverse puncte, pentru că ne aflăm într-o situație de inferioritate față de Consiliu și pe mai multe puncte trebuie deja să ne exprimăm. Dacă îmi pot permite, domnule președinte, o ultimă remarcă. Ne aflăm încă o dată într-o situație economică, politică în Europa foarte complicată. Așadar, eu solicit ca Parlamentul European decât să se grăbească în negocieri, să solicite un timp de gândire pe diversele aspecte ale negocierilor și în loc să uh, ceară comisiei pentru ca comisarul de Gucht să poate să spună la sfârșitul mandatului că a încheiat cele mai mari acorduri comerciale, ca domnul Barroso să poate să aibă uh, aspirații uh, pe, pe scena mondială când nu va mai fi șef al comisiei. Nu ne interesează acest lucru. Ne interesează interesele cetățenilor și nu uh, laurii care, uh, pe care și va asuma comisia. Sunt de acord cu ideea transparenței și a informației. Ehm, paragraful 15 al doamnei Șaca sublinează această preocupare a dumneavoastră pe care o împărtășesc. Ceilalți membri al, ai grupului permanent, domnul Trolls. Domnul Scholz, mulțumesc că ați vorbit despre obiectivele generale și multe lucruri pe care le-a spus uh, colegul meu sunt foarte adevărate și vreau să vă felicit în primul rând pentru faptul că Parlamentul European a luat o poziție de principiu înainte să-i se atribuie mandatul. Acesta este de fapt chiar și scopul, un, unul din scopurile din aceste rezoluții. Și nici măcar nu s-au început negocierile de fapt și noi suntem în situația, în momentul de față, în care de fapt, trebuie să decidem în, care, în ce cadru se vor desfășura aceste negocieri. De aceea mi se pare foarte corect ca prin uh, politica în care prin politica cu care vrem să apărăm pe scena internațională, practic, să uh, reușim în fine să găsim o abordare bună. Și de fapt criza în momentul de față în continuare este extrem de gravă și 28 de state membre în curând vor trebui să măsoare oricare acord pe viitor după criteriul ce îmi aduce mie acest acord care este perspectiva? Va veni un venit din, da, pe urma acestui acord și așa mai departe? Deci, există, adevăr, uh, unele aspecte care sunt extrem de importante și trebuie să apară în uh, introducere. Trebuie să spunem care sunt punctele la care considerăm că Uniunea Europeană, Parlamentul și Comisia uh, vor trebui neapărat să, uh, să. care puncte trebuie abordate pentru ca să stabilim mai întâi un cadru de pornire al negocierilor de exemplu la D, E și H, cred că ar trebui să ne mai gândim încă o dată dacă vom putea să ne ținem de angajamentele făcute. Ați spus că în contextul uh, negocierilor OMC care stagnează și în general la sistemului comercial mondial care este într-o schimbare în momentul de față, va trebui să acceptăm și că schimbările bilaterale vor uh, depăși câteodată standardele OMC și cred în același timp, și aceasta este și una din prevederile acestui acord și în general a acordurilor în sistemul de comerț internațional, care va trebui să urmărească aceste negocieri, este ca aceste negocieri să ducă la o evoluție a uh, relațiilor multilaterale fer, corecte și egale. Acesta trebuie să fie, de fapt, și uh, un efect secundar al acestui acord, pentru că există o temere foarte mare în legătură cu ceea ce va veni. Mi se pare deci important ca Parlamentul European să țină de poziția aceasta pe care a uh, prezentat-o deja de mai multe ori și să explice Comisiei că acesta este cazul în momentul în care e vorba de negocierile ulterioare. Cred și că nu toate aspectele pe care le-am tratat până acum la acordurile comerciale trebuie neapărat să fie menționate acum, dar cred că aspectele sociale, aspectele ecologice, cele de ocupare și uh, cele economice trebuie să fie numite foarte clar și să fie numite chiar criterii esențiale pentru o încheiere de succes a negocierilor și deci pentru un acord uh, bun. Mai consider și mi se pare bine faptul că domnul Milamon de la AFET este aici, pentru că mi se pare bine deci că acest acord să fie inclus în situația generală a comerțului în general în lumii, pentru că acesta evaluează, de fapt, relațiile transatlantice în totalitatea lor. În acest sens, putem, chiar dacă e vorba aici de un acord comercial și de investiții, să ne gândim și la alte uh, aspecte care nu țin neapărat strict de aspectele comerciale, pentru că avem nevoie acum de o abordare mai largă pentru a avea și înțelegerea partenerilor mai repede. Dacă ne uităm, deci, uh, ce se întâmplă la Congres, vedem că și deputații din Congres au exact aceleași preocupări. Nu vreau să vă rețin prea mult acum, dar uh, în ceea ce privește rolul Parlamentului, eu cred că ceea ce s-a spus despre transparență înainte, despre credibilitate, dar și despre înțelegerea cetățenilor despre acțiunile Parlamentului, cred că Parlamentul trebuie să aibă un rol de mediator, iar experiența noastră cu ACTA, cu SWIFT, ne-a învățat că dacă nu reușim să intrăm în dialog la timp cu partenerii noștri și să le luăm așteptările în serios, acordul va fi un eșec, cel puțin în opinia publică. Noi suntem reprezentanții opiniei publice și în ceea ce privește instituțiile care poartă, duc negocierile acestea mai departe, noi suntem un pion central. Cred de aceea că este nevoie de foarte multă transparență față de așteptările cetățenilor și este nevoie de un dialog cu uh, societatea civilă, cu uh, mediul de afaceri și cu, bineînțeles, cu parlamentele naționale, după cum a spus și uh, înainte colega mea care a vorbit despre interacțiunea între nivelul Uniunii Europene și nivelul politic de la, din statele membre. Vă mulțumesc. Well, I have a number from other members of the... Nu mai am alte intervenții de la membri, însă cred că putem da cuvântul colegilor din alte comisii. Îi dau cuvântul doamnei Amelia Sartori, care este președinta ITRE. Dacă dorește să intervină, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră și angajamentul comisiei uh, și angajarea comisiei ITRE și a altor comisii în această etapă pregătitoare a negocierilor. Mulțumesc pentru că ați avut această inițiativă, pentru ca să participăm, deci, la negocierile între Statele Unite și Uniunea Europeană. Comisia ITRE este conștientă de faptul că conținutul și calendarul pentru aceste negocieri sunt extrem de ambițioase și sunt extrem de uh, Um, angajante, pentru că noi am înțeles că trebuie să ne angajăm încă din acest moment pentru a da o susținere puternică, dacă aceasta va fi de ajutor, pentru a putea asigura în final o activitate cât se poate de coordonată la nivelul Parlamentului European. Comisia pe care o prezidez eu a avut ocazia deja de mai multe ori să semnaleze cum funcționează relația dintre politica industrială europeană și Comisia pentru Comerț Internațional și cât de importante sunt aceste două foruri pentru acordurile internaționale care trebuie să țină cont uh, și de interesele industriale ale Uniunii Europene, bineînțeles. În ceea ce privește acele puncte pe care le lucrăm în momentul de față și cred că sunt câteva chestiuni uh, pe care va trebui să le reflectăm mai intens pentru a vedea dacă pot face parte din temele pe care le vom discuta la masa negocierilor. Primul punct se referă la libertatea digitală și la cloud computing. Pe această temă noi am inițiat de altfel lucrări în Comisia ITRE și cred că aceasta este o temă care ar fi extrem de utilă în, la o masă a negocierilor sau a discuțiilor cu Statele Unite. Deci toate, tem- toate temele care se leagă de siguranța informatică, care probabil uh, Statele Unite, pe care, în care Statele Unite și Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol esențial pentru a defini cum vor sta lucrurile pe viitor. Eu zic că este extrem de important și pentru noi. O altă temă pe care eu cred că ar fi bine să lucrăm împreună în ceea ce privește comisia mea, cel puțin, este tema energiei. Acest sector uh, este extrem de important pentru comisia mea. Ne-am angajat în mai multe proiecte, avem un raport de inițiativă, de exemplu, în momentul de față, pe tema energia regenerabilă, energie regenerabile, oportunitățile noi pentru energiile regenerabile. Dar uh, ne gândim și la diferit, diferențele la nivel internațional și ne gândim, bineînțeles, și la um, o posibilă colaborare cu Statele Unite, de aceea un dialog ar fi interesant. Și pentru a încheia, și încă o dată mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, noi stăm la dispoziția dumneavoastră, vorbesc în numele meu și în numele colegilor, pentru o colaborare cu comisia dumneavoastră pentru a putea garanta uh, un succes al acestor negocieri care vor avea loc și care cu siguranță vor trebui să, așa cum am semnalat și noi Comisiei dumneavoastră, să țină cont tot timpul de interesele și de problemele Uniunii Europene în general, într-un moment în care trebuie să încheiem, de exemplu, un raport, pentru că avem senzația câteodată că câteodată s-a lucrat oarecum superficial în ultimele acorduri care au fost încheiate din partea Comisiei și de aceea rolul puternic al Parlamentului ar putea fi de ajutor în acest sens. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, sunt perfect de acord că trebuie să avem o coerență în politicile externe ale Uniunii și politicile interne. Sunt politicile de care ne ocupăm la comisia noastră. Mulțumim pentru intervenție și sperăm că vom avea o cooperare bună în continuare până la sfârșitul acestui dosar. Urmează Francisco José Milan Mon din partea Comisiei AFET. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Mulțumesc pentru invitația de a veni la această dezbatere. Așa cum s-a spus aici, negocierile vor însemna o adevărată revigorare. Va fi un instrument uh, important de revigorare a relațiilor um, transatlantice. Este vorba de o oportunitate istorică pentru a trece mai departe în aceste relații economice atât de importante. Și așa cum știți uh, foarte bine, acest acord va trece dincolo de acordul bilateral, va stabili standarde, norme pe care vor trebui să le accepte până la urmă și celelalte țări. Deci e vorba de depășirea cadrului bilateral dar revenind la aceasta, cred că este un moment istoric, pentru că se vorbește atât despre pivotul, despre mișcarea și îndreptarea către Asia. Acest acord va face ca Uniunea Europeană să treacă din nou pe agenda prioritară a Statelor Unite pentru a schimba politica anterioară a guvernului american. Aceasta arată cât de importantă este relația transatlantică, care este plină de vigoare și va transmite un mesaj lumii întregi uh, că, într-adevăr, uh, avem o relație transatlantică importantă, că vom rămâne în continuare actor principal la nivel mondial și că, într-o perioadă de criză economică pentru așa numitul Occident, din punct de vedere economic și politic, acest acord va fi unul esențial. Mulțumesc! Mulțumesc! Este o obligație constituțională a Uniunii să asigure coerența între politicile acțiunii externe și uh, politica comercială comună. Sunt de acord cu domnul Milan Mon că cea mai bună bază pentru un acord, pentru un parteneriat, parteneriat politic bun este un parteneriat economic bun. Acum urmează doamna Ludford, vicepreședinte al delegației pentru Statele Unite, foarte implicată în acest dosar. Ea Uh, este din organismul parlamentar care discută direct cu Congresul Statelor Unite și vom asculta acum părerea delegației noastre cu Statele Unite. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru modul foarte deschis și inclusiv în care conduceți acest proces, nu doar uh, cu comisiile parlamentare, ci și cu delegațiile. Eh, salut acest lucru, după cum o face și delegația noastră eh, și președintele Cristiana Eller. Consider că rezoluția este una bună. puțin cam scurtă după standardele Parlamentului, ceea ce ați spus în legătură cu asigurarea implicării Congresului mi se pare foarte important. De aceea salut paragraful 18 pentru că sunt uh, patru actori investiți, uh, două parlamente, două organisme legislative și trebuie să existe o serie de relații între acești parteneri Uh, delegația cu Statele Unite, prin dialogul transatlantic, va putea să aibă un rol aici. Poate la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, vom avea o sesiune care sperăm că va contribui la acest proces în mod semnificativ. Înțeleg ceea ce spun colegii care reamintesc comisiei că Parlamentul trebuie să fie constant informat. Sper că Comisia a învățat de la acordul SWIFT și acordul ACTA că nu este suficient să uh, vină după ce negocierile s-au încheiat la Parlament și să se aștepte că Parlament, ca Parlamentul să adopte pur și simplu deciziile deja luate. Nici Parlamentul nu își dorește repetarea acelor experiențe Așadar, sper că domnul comisar de Gucht ne ascultă. Părerea mea personală, cu toate că probabil că așa crede și delegația, este că acordul este unul bun. Nu sunt de acord cu domnul Jadot, uh, care crede că liberalismul a dus la toate problemele noastre din ultimii ani ca liberală, eu consider că avem nevoie de mai mult liberalism. Așadar, susțin ideea că liberul schimb și schimburile de investiții vor duce la ocupare și la prosperitatea economică. Însă, bineînțeles că va trebui să examinăm detaliile pe măsură ce înaintează negocierile. Un singur loc, loc unde aș încuraja Comisia să se asigure că nu există capcane în care să cădem în lunile viitoare. Nu sunt specialistă în regulamente fitosanitare, însă rezoluția în legătură cu problema acidului lactic de toamna trecută, problemă care a fost rezolvată cu succes, mi s-a părut ciudată în sensul că problema a fost lăsată să dureze atât de mult timp. Mă întreb dacă mai există și alte lucruri unde Comisia ar fi cazul să se asigure că nu vor apărea surprize în viitor. Poate este vorba de grăsime animală, de seu animal. Ar trebui ca aceste probleme să fie rezolvate cât mai rapid pentru a nu ajunge uh, să amenințe procesul de negociere fiind pe, uh, în Comisia Libe, sunt de asemenea foarte conștientă de importanța standardelor de reglementare în protecția datelor. Și avem un, o perspectivă foarte bună și anume că am putea ajunge la un cadru de reglementare comun transatlantic care să ne permită să stabilim standarde globale. După părerea mea, o, as- o asemenea opțiune este mai bună decât cea pe care și-o imaginează alți actori. Așadar, bineînțeles că vor exista anumiți câștigători sau perdanți într-un sector sau altul, însă, în general, rezultatul va fi unul pozitiv. Un... Și o idee finală la paragraful 16 spuneți că calitatea ar trebui să fie preferată în timp. Bineînțeles că uh, vrem să susținem calitatea, însă nu vrem ca acest lucru să fie folosit ca un argument pentru o amânare și mai de durată a lucrurilor. Vă mulțumesc pentru comentarii. Haideți să ne întoarcem la ceilalți membri ai Comisiei noastre. Mai avem mai puțin de 15 minute înainte de începerea reuniunii coordonatorilor, trebuie să vă limitez intervențiile. Deci 3 minute maxim, pentru că am un număr mare de intervenții, începând cu Bernd Lange de la Socialiștii și Democrați. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, în această rezoluție e vorba de mandat. Așa cum a spus și colegul meu înainte, așa este, acesta este centrul rezoluției. De fapt, despre mandat s-au formulat deja câteva interese foarte ofensive pe care eu le susțin. Adică, ideea de a spune că dacă dorim să avem standarde, care să permită întreprinderilor uh, europene să ajungă mai repede pe piața americană, trebuie să ne asigurăm că acordul pe care îl încheiem ține cont de toate nivelurile din Statele Unite, deci se aplică peste tot. Nu am vrea să impun, să eliberăm anumite, eliminăm anumite bariere comerciale, în același timp, însă, trebuie să ne asigurăm că durabilitatea în ceea ce privește protecția mediului, dar și în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, trebuie să fie și ele înscrise în acest acord, așa cum facem și cu acordul cu Corea de Sud sau cu Columbia și alte țări. Deci e vorba de un interes foarte vădit unde suntem mai puțin, poate, clar, sunt la interesele defensive. Când mă uit, de exemplu, că există senatori foarte influenți în Statele Unite care au arătat că ei au interese ofensive care vin uh, contrar uh, intereselor noastre defensive, eu zic că ar trebui să punem o uh, poziție foarte clară a Parlamentului aici. De exemplu, eu nu sunt gata să accept carne plină de hormoni, fără condiții, pe piața europeană nu sunt de acord nici să primesc carne clonată pe piața europeană. Sau, de exemplu, că nu suntem uh, gata să primim găini care au fost stropite cu tot felul de chimicale pe piață. Acestea sunt interese ofensive care în statele membre au fost formulate foarte clar și eu zic că și poziția europeană trebuie să răspundă la fel cu aceeași monedă. Sau problema în domeniul audiovizualului, de exemplu a serviciilor audiovizuale în care există uh, cerințe europene care nu seamănă cu interesele ofensive din partea Statelor Unite. Și, în al treilea rând, așa cum au spus și colegii din Comisia ITRE și din Comisia LIBE, problema protecției datelor. Avem discuții foarte intense în momentul de față despre regulamentul de bază pentru protecția datelor care stabilește anumite standarde. Acestea sunt cu siguranță un interes defensiv al nostru pe care nu vrem să-l um, să eliminăm printr-un acord comercial, pentru că nu este degeaba. Nu degeaba unele întreprinderi uh, americane au venit cu serverele lor când e vorba de cloud computing în uh, Europa și nu au rămas în Statele Unite pentru că aici sunt alte standarde de protecție a datelor. Deci, da, pe scurt, vrem să negociem, bineînțeles, avem interese ofensive, avem și interese clare defensive și uh, trebuie să le spunem foarte clar aceasta prietenilor noștri americani pentru ca și din partea noastră să fie foarte clar uh, care este poziția noastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, Elizabeth Köstinger de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că foarte mulți colegi au vorbit deja de teme foarte importante și salut și eu abordarea colegilor de exemplu, ca Comisia INTA și Parlamentul European să poată, înainte de începerea negocierilor, să aibă deja o poziție și să atragă atenția asupra poziției sale. Aș vrea să susțin ceea cei colegi care au remarcat faptul că există teme foarte sensibile în cadrul acordului de liber schimb și, cu siguranță, în următoarele săptămâni și în următoarele luni vom avea foarte multe discuții publice despre acest subiect, foarte multe foarte interesante și tocmai aceste teme despre care am vorbit despre tehnologia genetică și importul de carne sunt importante, însă nu sunt de acord cu domnul Jadot pentru că nu tot ceea ce este modificat uh, genetic uh, se importă în Europa. Avem uh, proceduri foarte stricte de aprobare și cred că aceste proceduri de aprobare nu ar trebui să fie în niciun fel limitate în Europa. Cred de asemenea că această dezbatere trebuie să fie purtată foarte deschis și trebuie într-adevăr să se spună consumatorilor ce se întâmplă pentru că există foarte multe temeri. Și în ceea ce privește carnea plină de hormoni, știți că am avut o ceartă foarte uh, mai de mult despre carnea tratată cu hormoni din uh, Statele Unite și știu că aceste teme sunt importante pentru consumatori. De aceea aș saluta dacă în rezoluție am uh, putea să facem un pas către siguranța alimentară și în ceea ce privește siguranța și ceea ce va fi o temă foarte importantă, acesta țin și de denumirile de origine geografică pentru că Europa are o tradiție foarte îndelungată în acest domeniu. De fapt, știți că și în acordul în domeniul vinului am văzut cât de mare este diferența între protecția um, geografică față de protecția mărcilor și cred că este foarte important ca Parlamentul European mai ales să-și exprime o poziție foarte clară pe această temă pentru ca acest acord să ajungă la un rezultat pozitiv. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Următorul uh, vorbitor, Henri Weber, de la SJD. Oui, euh, <clears throat> cet avant-projet de résolution. Da, acest proiect de rezoluție mi se pare, nu mi se pare prea lung, mi se pare destul de complet, destul de bun, dar tot, ca tot fiecare avan proiect, ca să spunem așa, poate fi ameliorat. Ați spus la început că este clar că acordul de liber schimb uh, de care vorbim este cel mai important și cel mai ambițios uh, pe care îl discutăm în momentul de față. Într-adevăr, are consecințe considerabile, mai ales pentru faptul că comerțul în care ne-am angajat în momentul de față are o natură specifică. Dacă semnăm acest acord pe lângă celelalte, 60% din uh, relațiile noastre comerciale vor fi plasate sub egida bilateralismului. Deci ieșim, de fapt, din uh, comerțul multilateral, care era obiectivul nostru, idealul nostru înainte, pentru a trata, de fapt, într-un sistem bilateral acum, uh, a cărui, ale cărui limite îl cunoaștem foarte bine în ceea ce privește fragmentarea relațiilor internaționale de pe scena comerțului internațional. Vă amintesc că acum 10 ani era doar 25% procentul acesta. Aceasta va avea consecințe asupra creșterii și pozitive și negative și, în același timp, uh, va avea multe consecințe și asupra puterii de legiferare. Deci eu cred că, într-adevăr, acest acord este extrem de important. Deci vreau să vă pun uh, o întrebare poate foarte insistentă cu privire la termene. În Parlament mai avem de fapt un an timp. Câțiva comisari, dar și mai mulți colegi ar dori să își atârne și medalia încheierii acestui acord mai rapid. Aceasta nu este oare în contradicție cu abordarea de care ați vorbit dumneavoastră, de aprofundare, de transparență, de care ne-ați vorbit? Chiar o să ne dăm destul timp pentru ca acest acord foarte ambițios și foarte important să fie într-adevăr conștiincios și negociat serios? mai ales pentru că este vorba de un acord foarte ambițios, dar în același timp și un, de un acord foarte dificil, pentru că există foarte multe puncte de convergență între Uniunea Europeană și Statele Unite, uh, ale Americii în lumea multipolară în care ne aflăm în momentul de față. Nu subestimez aceste puncte de convergență, dar există și foarte multe puncte de divergență și aceste puncte sunt de obicei foarte dificile, așa cum le-au evocat și predecesorii mei, protecția datelor, de exemplu, sau excepția culturală, excepția audiovizuală, există regulile sanitare sau protecția consumatorilor, așa cum am înțeles-o noi, lupta împotriva încălzirii planetare și a apărarea biodiversității și a mediului în general. Toate acestea nu sunt detalii. Eu personal cred că avem interes ca acest acord să reușească, dar să nu reușească în orice condiții. Uh, uh, request for the floor are closed. Uh, the five... Cererile de cuvânt s-au încheiat și ultimul vorbitor va fi Daniel Caspari. Yeah, Mulțumesc, domnule președinte. După această discuție, aș dori să vă felicit totuși pentru proiectul dumneavoastră de rezoluție, pentru că ați, n-ați făcut un lucru care a fost menționat în această discuție. Nu ați vorbit despre toate cazurile de probleme pe care le-am avut uh, în Parlament, în acest domeniu, în rezoluția dumneavoastră. Mi se pare foarte înțelept să nu le fi menționat, ați fost foarte abil uh, în uh, formularea dumneavoastră și vă felicit. Vreau să-i rog pe toți colegii să se mai gândească încă o dată ce trebuie să intre în această rezoluție, toate problemele de care s-au vorbit. Și cred că atunci nu vom avea, de fapt, uh, păreri divergente, pentru că există o poziție foarte clară în acest Parlament. Problema cărnii uh, tratate cu hormoni, știm că avem o problemă aici. Ne-am făcut mai multe probleme despre acest subiect deja de câtva timp și cred că este bine că am găsit până la urmă un consens. Eu cred că partea americană este foarte conștientă de problemele existente, ca și noi, temele culturale, temele pe care le-a menționat colegul meu înainte. Nu înseamnă că aceste teme însă dacă nu sunt înscrise în rezoluție, înseamnă că nu există o problemă cu ele. Eu zic că trebuie foarte conștient să nu uh, să nu, le ap- să nu apară în poziția din rezoluție, pentru că este clară poziția Parlamentului în primul rând și pentru că apoi foarte multe aspecte din rezoluție ar deveni mult mai puțin importante. E mai bine, e sigur important să discutăm despre 5, 6, 10 teme pe care le menționăm, dar și despre celelalte, despre standardele în domeniul industriei, de exemplu, automobile sau alte subiecte care totuși sunt importante pentru noi. Deci nu trebuie să dăm impresia că există anumite teme care sunt mult mai importante și altele care sunt secundar importante pentru noi. Deci cred că la unele teme ar fi bine să reiasă care este poziția noastră și de aceea haideți să ne gândim bine ce vrem să introducem în această rezoluție. Mi se pare foarte bine ca unele chestiuni să nu fie menționate explicit, Parlamentul trebuie să își clarifice poziția față de toate aceste probleme, față de care, de exemplu, unele sunt extrem de cunoscute. Mulțumesc, doamna Pierre de la Alge. Alde. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. S-au spus deja foarte multe, nu vreau decât să vorbesc foarte pe scurt și domnul Caspari spunea înainte că trebuie să fie o rezoluție care să uh, ține cont de toate aspectele, însă cred că sunt anumite puncte la care trebuie să ne uităm mai atent și de aceea e important să avem un dialog permanent pe această temă și o discuție continuă cu Comisia pe subiectele pe care le am discutat, le-am discutat și astăzi. Problemele cărnii, de exemplu, sau alte aspecte care sunt îngrijorare pentru Uniunea Europeană. Însă este clar și că mai este un subiect separat care se leagă de acest acord. În măsura în care acum uh, încheiem tocmai acordul de liber schimb cu Canada, cred că este pentru prima dată că am început un alt acord de liber schimb cu două blocuri comerciale importante care au un acord între ele, adică mă refer la Canada și la Statele Unite. Și nu cred că a, să credem, ar trebui să credem că negociem cu Canada pe de o parte ceva și cu Statele Unite altceva și apoi aceasta e în conflict cu acordul dintre cele două state. Pentru că aceasta duce la dezechilibre. Eu zic că ar trebui să fim conștienți de această problemă. Și uh, ar trebui, deci, să vorbim despre această problemă și cu Comisia, să ne asigurăm, deci, că nu avem, după cum am spus înainte, capcana aceea enormă în care am putea să intrăm uh, imediat. Acestea sunt uh, chestiunile de care trebuie să ținem cont, însă pentru această rezoluție eu zic că trebuie să fim uh, foarte generali și mă bucur că avem o rezoluție în forma aceasta. Mulțumesc! Marie Cheșache, vreți să adăugați ceva? 15 secunde, vă rog. Da, mulțumesc. Iertați-mă, am uitat în timpul primei mele intervenții să menționez ceva. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit și dacă ar trebui să ne gândim și noi la rolul pe care îl joacă Turcia în acest acord, pentru că este membru al Uniunii Vamale. Și cred că ar fi important să evaluăm și acest pion și impactul uh, implicării sau nu a unui partener atât de important. Deci întrebarea mea este care este rolul Turciei și cum putem să avem o abordare productivă. Să ascultăm comisia. Aș vrea să ascult comisia, deci acum, pe trei teme, în afară de comentariile pe rezoluție. În primul rând, există acorduri anterioare paralele pe chestiuni uh, sensibile, cum ar fi exportul de carne către Uniunea Europeană și așa mai departe. O mențiune, o chestiune menționată de doamna Latford, poate sunt teme pe care le cunoașteți mai bine dumneavoastră. Apoi, al doilea punct, cadrul negocierilor, care este opinia Comisiei despre calendarul negocierilor pe care ar trebui să-l abordăm și să-l adoptăm, când se vor încheia aceste negocieri și, trei, Turcia într-adevăr, o chestiune foarte sensibilă și mi se pare că Marike Șache a menționat aceasta pe bună dreptate. Deci dau comisiei cuvântul pentru ca să răspundă la aceste întrebări. Damien Levy are cuvântul să răspundă. Vă rog. I'm in this morning, so five minutes. Nu avem decât 5 minute, vă rog. Cred că voi vorbi mai puțin, spune vorbitorul. În primul rând, salutăm uh, rezoluția Parlamentului European, după cum a spus și comisarul de Hucht, când uh, a venit în fața comisiei dumneavoastră și uh, colegul meu, Jean-Luc, care va fi mâine aici prezent la reuniunea în camera. Foarte multe puncte importante s-au menționat uh, de către membrii INTA în această reuniune, s-au menționat și chestiuni importante de către membrii celorlalte comisii, cum ați invitat ITRE și alte dele- și membrii delegației. Eu nu sunt aici pentru a vă spune ce să puneți sau nu în rezoluția dumneavoastră. După cum se spune în franceză, dacă faci și desfaci, înseamnă să muncești foarte mult. Deci noi suntem gata să acceptăm ceea ce este corect. Însă, personal, mi-a plăcut minimalismul și sloganul minimalismului prin care mai mult e mai puțin. Mi se pare corect. Statele Unite sunt conștiente de opiniile Parlamentului European, mai ales de la ultimele decizii ale Parlamentului în legătură cu anumite tratate în care erau parte și Statele Unite. Cred, deci, că acesta este un lucru evident. Noi o să ne angajăm, într-adevăr, pe lângă Parlamentul European și cred că a fost corect să se critique ceea ce s-a spus uh, de către Comisie la Strasbourg. Comisarul uh, a luat și-a luat câteva angajamente la um, audierea sa de confirmare pe care vi le amintiți audiere la care a promis să informeze Parlamentul, să aștepte rezoluțiile Parlamentului înainte să înceapă aplicarea previzorie a unor măsuri și acte. Aceasta s-a văzut așadar și în angajamentul uh, Comisiei în general față de Comisia INTA din Parlament. Sunt foarte recunoscător și pentru faptul că nu ne cereți să informăm Parlamentul în timpul negocierilor, pentru că uh, Trebuie, bineînțeles, să ne depunem activitatea de negociere în mod uh, liber. Uh, sunt trei chestiuni, însă există un aliniat în uh, legătură cu creșterea și ocuparea. Domnul de Hucht vorbea despre aceste puncte la care s-au făcut progrese și accidul lactil a fost una din problemele menționate, dar și uh, carnea de porc, că produsele de carne în general și uh, avocadoul din anumite state membre, despre care se negociază acum. Dar și grăsimea animală și seul animal și uh, se lucrează așadar la reguli pentru a permite exportul de carne în interzis timp de foarte mult uh, timp. În ceea ce privește calendarul, cred că l-ați ascultat pe președintele Barroso, care a vorbit uh, despre uh, calendarul acestor negocieri. Cred că ar trebui să procedăm foarte repede, dar uh, conținutul va fi mai important decât calendarul și dacă ne uităm la calendarul de care am avut nevoie pentru alte negocieri, cred că aici vom proceda mai repede. După cum știți, există și procedura de revizuire legală, legislativă și de traducere și toate aceste proceduri care țin mai mult timp. În final, nu cred că acest acord poate să intre în vigoare la, înainte de sfârșitul acestei legislaturi. Nu mi se pare realist, având în vedere toat, toți pașii care vor trebui făcuți. În ceea ce privește Turcia, un punct foarte bun care s-a menționat, acordul de asociere cu Turcia există, avem anumite angajamente pentru partenerii noștri care ar trebui să înceapă negocierile cu Turcia, pentru că altfel avem o problemă că bunurile care intră în Uniunea Europeană pot după aceea să intre în Turcia, deci este nevoie de contacte cu partenerii noștri americani și în ceea ce privește Turcia. Mulțumesc! Thank you very much indeed. Mulțumesc! Două comentarii. În primul rând, în ceea ce privește conținutul acestei rezoluții, apreciez abordarea largă, generală și susținerea pe care mi-ați acordat-o pentru acest proiect, dar după cum au spus unii colegi, bineînțeles că se poate și trebuie îmbunătățită această, această rezoluție. Eu aștept contribuțiile dumneavoastră, am ascultat cu interes remarcile pe care le-ați făcut, rezervele pe care vi le-ați exprimat. Cred că aspectele esențiale um, sunt uh, cele care s-au menționat. Unii colegi au cerut o variantă mai scurtă, alții pe o variantă mai largă a rezoluției. Va trebui să găsim un echilibru. În ceea ce privește contentul, conținutul, cred că nu ar trebui să facem o listă de cumpărături, practic, și de dorințe, ci ar trebui să ne bazăm pe poziția Parlamentului în legătură cu anumite aspecte sensibile. Nu trebuie să insistăm în detaliu asupra acestor puncte. Deci mă bucur foarte mult să vă ascult remarcile viitoare. Mulțumesc și pentru cei care veți trimite remarci în scris și voi uh, ține legătura cu dumneavoastră pentru ca să pot uh, ajunge la un, uh, o rezoluție mai bună în final. În ceea ce privește procedura de implicare a comisiei noastre în negocierile cu Comisia Europeană, comentariile mele cu privire la relația cu Comisia nu implică niciun, nicio critică în legătură cu fostele relații, relațiile mai vechi cu Comisia, care au fost foarte bune până acum și am avut ocazia să o spun de mai multe ori până acum. Eu zic că ar trebui să apreciem uh, felul în care comisarul de Hâcht a tratat uh, comisia noastră și angajamentele luate față de ea. Ce mi se pare important este că este nevoie de o angajare mai puternică acum din partea comisiei noastre și a Congresului de partea cealaltă. Și am încercat să analizez ce planifică Congresul în această direcție. Cred că acest Parlament nu ar trebui să fie într-o poziție mai slabă atunci când e vorba de um, participarea la aceste negocieri. Iată de ce mi s-a părut important să obținem o linie puternică de informare înainte de orice rundă de negocieri și după runda de negocieri. După cum știți, îmi place foarte mult să respect uh, separarea puterilor. Nu vreau ca acest Parlament să interfereze la negocieri. În negocieri vreau ca Parlamentul să poată să afle care și să-și facă auzite părerile în fața Comisiei înainte de runda de negocieri și după runda de negocieri care a avut loc. Asta este ceea ce doresc eu și acesta este și ceea ce cred eu că ar trebui să facă Comisia noastră și Parlamentul în general. N-ar trebui, deci, să existe vreo neînțelegere în acest sens. Vrem doar să subliniem uh, relația bună pe care am avut-o cu Comisia și uh, cu Direcția Generală Comerț. Cred că am început foarte bine și de aceea aș propune să continuăm pe această linie. În ceea ce privește celelalte aspecte ale angajamentului nostru, avem uh, am avut o sugestie să avem un schimb de opinii foarte regulat, după fiecare rundă de negocieri, să încercăm să vedem cum se poate face acest lucru. Înainte să luăm poziție la uh, în plenara comisiei noastre, va trebui să ne gândim uh, la ce va face și grupul permanent cu Statele Unite. Eu sunt gata să accept orice sugestie. Mi se par foarte importante sugestiile dumneavoastră. Voi reveni la comisia dumneavoastră pentru a adopta o foaie de parcurs uh, în legătură cu angajamentele, nu numai față de comisie, ci și cu față de celelalte comisii din Parlament care sunt gata să contribuie la eforturile noastre într-o manieră constructivă. Mulțumesc! Da, for amendments. Termenul pentru depunerea amendamentelor 8 aprilie la ora 12. Ladies and gentlemen, this is the end of the open... Doamnelor și domnilor, acesta este sfârșitul părții publice din reuniunea comisiei noastre. Acum aș vrea să rog pe cei care nu trebuie să participe la reuniunea în camera coordonatorilor să părăsească sala cât se poate de repede și cât se poate de în liniște. Mulțumesc!